meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, văd că um, Așa cum se întâmplă adesea la începutul unei reuniuni, suntem mai puțini în sală, dar totuși haideți să începem pentru că e și un sfert și nu vrem să-i pedepsim pe cei care au venit uh, punctuali, așadar haideți să începem. În primul rând cu anunțurile președintelui. Astăzi după amiază avem o modificare, nu știu dacă ați observat. Uh, începem uh, ședința doar la 15.30. Pentru că uh, ne-am permis să modificăm ordinea de zi după masa. Și ieri am avut reuniunea coordonatorilor, vreau să vă anunț câteva rezultate. Am decis raportorii pentru cazul de imunitate Cimanski, domnul Stoianov, pentru cazul Zeber, domnul Speroni și pentru TTIP, doamna Castex, raportor uh, permanent. Și de asemenea am decis ca doamna Wikström să ne reprezinte în task force-ul pentru uh, persoanele cu dizabilități. Acestea au fost deciziile luate ieri de coordonatori și mai am o informație care se referă la procedura referitoare la acțiunile în despăgubire follow-on claims și aici domnul Rapca este raportor. Conferința președinților a hotărât, conform articolului 50, să procedăm conform articolului 50, cooperare consolidată. Deci, Comisia Econ este competentă în fond, dar noi suntem comisia asociată va, vor fi niște termene foarte scurte și de aceea există intenția uh, de a încheia acest dosar în prima lectură până la sfârșitul uh, mandatului. Uh, pe 18 decembrie este termenul pentru depunerea amendamentelor, astfel încât la sfârșitul lunii să putem, înainte de sfârșitul lunii să putem vota și să putem trece mai departe proiectul în plenară. Acestea au fost anunțurile președintelui și Uh, da, începem cu raportul doamnei uh, Castex. Văd că acum a intrat în sală. Deci, îndată ce va lua loc, am să-i dau cuvântul. Și apoi trecem uh, mai departe. Va fi rapid punctul. Yes, we are just starting with your report. Please. Da, începem cu raportul dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Bonjour, excusez-moi de vous présente euh, Vreau să vă prezint avizul meu, proiectul meu de aviz în legătură cu Carta Verde intitulată Convergența de plină a lumii audiovizuale, creștere și valoare. Obiectivul acestei carte cărți verzi este și ceea ce vă propun este de a lua în considerare modificările care ar putea să apară în legislația europeană în cadrul concurenței între televiziune în înțelesul ei tradițional și televiziunea online ca și accesul la programele video la cerere pe care le propun uh, televiziunile prin cablu și ofertele pe care le putem uh, obține online, ofertele de conținut video online. Problema e destul de complicată pentru că, pe de o parte, există avantaje prin accesarea televiziunii online, mai ales pentru cetățenii care locuiesc într-o țară terță și doresc să fie conectați cu televiziunile lor naționale sau regionale, toate cele asociații ale francezilor din străinătate, italienilor din străinătate, toate aceste uh, comunități uh, naționale aflate în străinătate sunt foarte atașate de această idee Televiziunea online însă nu este reglementată pe plan național și atunci trebuie să uh, reglementăm uh, încasările, redevențele, uh, astfel încât să putem conecta avantajele conexiunilor online cu protecția și uh, reglementarea finanțării care există în uh, media clasice. Directiva SMA sau cea privind uh, comerțul electronic trebuie luate în considerare și aplicate în cadrul negocierilor în curs. Atrag atenția comisiei noastre asupra impactului pe care ar putea să-l aibă tratatul de parteneriat și investiții transatlantic, pentru că printre aceste servicii mass media online există și servicii non-europene. Cunoașteți foarte bine ofensiva audiovizualului american, mai ales împotriva uh, audiovizualului francez. Este vorba de o problemă de conservare a specificului cultural european și de aceea vă invit să evaluați uh, regulamentele aplicabile și prevederile directivei SMA care sunt pertinente în contextul uh, acestei propuneri și invit statele membre și Comisia să consolideze punerea în aplicare al articolului 13 care se referă la producția și promovarea producțiilor europene prin intermediul um, canalelor uh, mass media la cerere sau canalelor online de programare la cerere. Și de asemenea, uh, aceste canale online trebuie să contribuie financiar la uh, finanțarea creațiilor europene pentru că aceasta este o obligație a mass media clasice, mai ales televiziunile publice, știm că au obligația, uh, publice și private, au obligația de a contribui la crearea de conținut european în mass media. E un punct esențial pe care îl supun atenției colegilor mei. Vă mulțumim, doamnă Castex, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Sunt într totul de acord cu intenția dumneavoastră. Trebuie să găsim, într-adevăr, mecanisme care să cuprindă această diversitate, fie că e vorba de cultură, culturi minoritare, de limbi, uh, și care să păstreze această diversitate, ca să nu le lasă la concurența marilor uh, furnizori care au uh, servicii centralizate și care să excludă micile limbi sau culturi. Însă, punctul hotărător este următorul. Anul trecut am observat că, în afară de statele membre mari, în statele mai mici, deci, televiziunea publică, uh, în ceea ce privește calitatea este, uh, s-a apropiat foarte mult de televiziunea privată. Acest lucru este valabil mai ales pentru statele mai mici, unde concurența este mai puternică, decât, de exemplu, în Germania sau în Franța. Și, deci, se pune întrebarea ce mai protejăm, de fapt. Pentru că dacă în Slovenia sau Austria sau în Belgia, televiziunea uh, publică este uh, deja, bun, o, eu o primesc în Germania prin Fox TV sau printr-un alt uh, gigant multinațional. Deci cred că ar trebui să uh, cunoaștem mai bine situația pentru a ști ce anume protejăm. Pentru că dacă și în televiziunea publică avem la fel de multă publicitate, la fel de multe reclame, uh, la fel de multe uh, seriale americane, de exemplu, care se găsesc pe toate, le văd pe toate canalele germane, franceze și așa mai departe, atunci nu știu ce anume mai protejăm, de fapt. Și eu înțeleg justificarea dumneavoastră, sunt de acord cu dumneavoastră, dar ă, trebuie ca și calitatea ă, care să corespundă eforturilor noastre și calitatea să corespundă eforturilor noastre de susținere a um, televiziunii publice. Eu văd că este o concurență foarte serioasă pe piață, dar dacă văd în televiziunea publică aceleași seriale ca pe canalele private, care nu sunt protejate, nu sunt susținute de noi, atunci îmi dau seama, mă, îmi pun întrebarea la ce mai ajută susținerea noastră. Și poate că ar trebui uh, să um, susținem, să impulsionăm uh, și statele membre în ceea ce privește calitatea uh, programelor de televiziune. Deci când văd aceleași seriale americane peste tot, atunci nu știu dacă mai are rost să susținem televiziunea publică. Și din păcate aceste seriale nici măcar nu sunt produse, de, nu sunt produse în Europa, cum știți și dumneavoastră. Deci cred că acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Ja, das ist das Problem, dass das da, într-adevăr, problema este că televiziunea publică uh, se orientează după modelul televiziunii private și nu invers, din păcate. Dar asta este. Nu mai doriți la cineva să intervine. Doamna Castex, doriți să răspundeți? Aș vrea doar să spun că subscriu 100% la observația Evei și sunt pentru a insista asupra acestui aspect. După părerea mea, to- toate uh, mass media europene trebuie să contribuie la îmbogățirea creației europene, trebuie să existe un fel de contract de creație și de promovare a diversității europene, iar toate măsurile pe care noi le-am prevăzut uh, și uh, încercăm să le consolidăm uh, în punerea în aplicare, trebuie păstrate. Ne trebuie uh, sigur, vedem că există o evoluție uh, a producției de la firme către seriale, iar mari realizatori profită de această tendință, de această nouă formă de producție și cred că trebuie să încurajăm creatorii europeni pentru a avea producții europene de mare calitate. Doamna Lichtenberger, din nou. Da, și mai ales trebuie să creăm un lucru care este foarte important din punctul meu de vedere, și anume, trebuie să existe un schimb de opinie mai uh, funcțional între statele membre, pentru că dacă toată lumea cumpără aceleași seriale, atunci nu ne ajută la nimic acest lucru. Um, eu aș vrea să văd seriale franțuzești, de exemplu, dar nu le primesc la televizor. Pentru că mm, mecanismele nu susțin acest lucru. Poate că am putea tot să preluăm lucruri bune peste graniță, deci chiar de la vecinii noștri. Ehm, sunt și seriale ă, în, care rămân în limba originală cu subtitluri, care, sigur, uh, pot să ajute oamenii să învețe limbi străine, cresc competențele lingvistice, uh, acest lucru este uh, salutar, dar cred că ar trebui să creăm niște mecanisme care să susțină mai bine diversitatea. Mulțumesc! Putem să încheiem acest punct. Pe 29 noiembrie la ora 11, la ora 12 este termenul de depunere amendamentelor, apoi pe 17 vom vota. Trecem acum la complexul SAER trei rapoarte care se ocupă mai, mult sau mai puțin cu aceeași chestiune, comitologie, și dau cuvântul lui Iosef Sayer pentru a ne prezenta rapoartele. Thank you for the possibility to Mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta această uh, serie de uh, avize. Cred că Acestea erau uh, așteptate mult mai devreme. Raportul era așteptat în 2008, iar Comisia ne-a promis că această aliniere la tratatul de la Lisabona va fi uh, făcut uh, la timp, astfel încât noi să finalizăm uh, aprobarea acestor adaptări înainte de finalul uh, acestei legislaturi. De aceea vă cer uh, cooperarea în acest domeniu. Am uh, vorbit deja săptămâna trecută atunci când ne consultam cu ajutorul domnului președinte și cu ajutorul președintelui uh, Convenției Președinților. Este un exercițiu esențial. Există nouă comisii diferite implicate în acest proiect și aș spune că dacă finalizăm acest dosar, sper să-l finalizăm până la sfârșitul legislaturii, atunci practic vom încheia această parte a exercițiului care uh, oferă Parlamentului o serie de noi atribuții. În urmă cu șase, șapte ani s-a întâmplat uh, același uh, lucru cu Uh, regulamentul uh, strategic comune și trebuie să atrag atenția că aceste prevederi, aceste uh, trei dispoziții sunt oarecum diferite. E foarte important pentru comisia noastră să păstrăm controlul asupra întregului proces, nu din motive egoiste, bineînțeles, nu contează, dar este în interesul Parlamentului să existe o comisie și cea mai potrivită ar fi comisia noastră care să supravegheze acest proces pentru a avea o abordare generală orizontală în legătură cu toate aceste puncte. Am să iau pe rând aceste dispoziții. Pachetul acesta ține de uh, competența jurii și nu va fi nu vom avea dificultăți foarte mari A doua dispoziție se implică mai multe comisii, însă poziția Parlamentului este că vrem să impunem actele delegate în majoritatea situațiilor în acest domeniu. Iar a treia dispoziție este un omnibus din latină, omnibus în este un uh, post fix, nu este uh, un uh, substantiv în sine. De aici provine cuvântul autobuz, uh, autobuz uh, mare, vagoanele mai mari care uh, transportau mai mulți uh, călători și erau destinate tuturor se numeau uh, omnibusuri. Uh, acesta este de uh, aceea spun un adevărat uh, omnibus pentru că majoritatea dosarelor uh, se bazează pe această dispoziție și s-ar putea să avem ceva mai multe probleme. Dar pentru a facilita procesul, pentru că nu știu dacă toate comisiile vor fi foarte mulțumite cu termenele strânse pe care noi le impunem. Um, vă propun ca domnul președinte să trimite o scrisoare tuturor celor nouă comisii pentru a ne asigura că vom avea până pe 12 decembrie avizele lor în legătură cu această dispoziție astfel încât comisia noastră să acorde, să, să primească mandatul pentru negocieri și să ne asigurăm că acest exercițiu se va încheia la timp. În ceea ce privește conținutul, există foarte multe domenii diferite, ca în cazul oricărui omnibus, în acest moment însă nu intrăm în detalii pentru că așteptăm aceste avize din partea celorlalte comisii. Ca de obicei, e vorba de un pro- proiect uh, orizontal, uh, nepartizan, uh, e vorba de atribuțiile Parlamentului, de aceea nu cred că Verzi sau PP vor avea vreo obiecțiune pentru că e vorba de, până la urmă, exercitarea acestor atribuții de, par, de către uh, Parlament în relație cu Comisia și ar trebui să primim tot sprijinul uh, colegilor parlamentari pentru că până acum aceste atribuții ce țin de controlul parlamentar, uh, de consultarea publicului și așa mai departe, nu erau înscrise în uh, textele legislative. De aceea sper că această dezbatere va fi foarte intensă în următoarele săptămâni. Mulțumesc. Da, trei omnibusuri uh, care uh, dau naștere unui convoi. Doamna Lichtenberger. Bun. Da, într-adevăr, subiectul merită atenția noastră pentru că vedem în ultima legislatură niște tendințe unde trebuie să spunem stop la momentul potrivit pentru a, ca să nu avem uh, drepturi teoretice prin tratatul de la Lisabona, pe care, până la urmă, să nu le mai putem folosi. Vedem în Comisia pentru Afaceri Juridice și în alte comisii, mai ales în Comisia pentru Transporturi, de exemplu, în mod special, când e vorba de actele delegate, uh, toate, foarte multe lucruri se pune pe seama actelor delegate, inclusiv decizii critice din punct de vedere politic, pe care Comisia să poată să le ia fără influența Parlamentului European. Deci avem două probleme. Pe de o parte, tendința generală de a trece totul pe seama actelor delegate și cu atât mai rău când există trialoguri, totul se transformă de către Consiliu în acte de punere în aplicare unde clar nu mai putem să uh, spunem niciun cuvânt și până la urmă nu realizăm nimic din ce ne doream pentru nivelul european, și anume o punere în aplicare veritabilă în statele membre. Să vă dau un exemplu foarte scurt. Um, dacă discutăm uh, despre noul uh, sistem uh, de um, tehnic de ghidare a trenurilor pe, printr-un program pe calculator, Uh, sistem transfrontalier uh, care armonizează sistemele care erau diferite între statele membre până acum. Unele state naționale încearcă acum să utilizeze acest program de internet într-o versiune care nu este compatibilă cu versiunile altor state. Deci se repetă la un nivel mai înalt situația pe care o aveam deja. Dar această situație nu se regăsește doar în acest domeniu, ci și în foarte multe dosare legislative, fie că e vorba de dreptul societăților comerciale sau mai știu eu ce. Uneori acest lucru este justificat pentru că anumite lucruri sunt mai greu de puse în aplicare dacă sistemele juridice sunt uh, foarte diferite. Uh, ca, de exemplu, cum se întâmplă în Marea Britanie. Dar acest lucru nu justifică continuarea acestor practici, pentru că atunci uh, noi ne străduim, facem eforturi pentru a crea niște norme la nivel european care să creeze un spațiu comun al libertăților și, în cele din urmă, statele naționale, uh, sub titlul de drept european, uh, creează propriile versiuni, propriile legi, care nu este, de fapt, scopul pe care îl vizăm. Deci, aceste tendințe trebuie să fie oprite. Odată, trebuie să vedem drepturile pe care le-am formulat noi, uh, Uh, și-au dovedit valoarea? Sunt uh, uh, aplicabile în practică? Și pe de altă parte, ce tendințe există în momentul de față și care ar veni, care ar merge împotriva spiritului tratatului de la Lisabona, cum ar fi uh, utilizarea actelor delegate și de pune în aplicare uh, în mod exagerat și, pentru a, și să vedem care sunt tendințele, care era spiritul tratatului de la Lisabona, pentru că acesta spune avem nevoie de uh, o parlamentarizare mai puternică a nivelului european. Să ne uităm, deci, care sunt tendințele, care e spiritul legii, care e practica și să vedem de ce avem nevoie în practică. Pentru a putea spune și Consiliului și Comisiei cum stau lucrurile, pentru a transmite mesajul că aceste tendințe ar trebui să fie oprite, pentru că văd că merg tot mai mult în această uh, direcție, din punctul meu de vedere, greșită. Și Parlamentul nu poate să accepte acest, uh, această direcție în care merg lucrurile. pentru că dorim ca lumea să devină un loc mai bun, mai frumos și uh, nu putem noi doar să spunem acest lucru, după care Comisia și statele să facă fiecare ce vrea și până la urmă să nu se ajungă la obiectivele pe care ni le dorim. Deci uh, nu putem să aducem, să reducem uh, implicarea Parlamentului la uh, strict la cadrul uh, Uh, legislativ fără a putea influența și um, punerea în aplicare a lucrurilor. Eu cred că lucrurile n-ar trebui să meargă în această direcție. Mulțumesc. Doamna rog, domnule Saier, doriți să spuneți ceva? Well, well, I basic. În esență, sunt de acord cu această linie. Știu că vor fi negocieri uh, dificile, dar cel puțin în acest domeniu putem să mergem mai departe la anumite puncte concrete, cred că prin acest exercițiu putem să facem progrese. Avem un tratat și cred că am rămas suficient de mult timp în urmă. Nu mai putem să facem acest lucru ăsta. Aș vrea să facem uh, un angajament pentru că suntem uh, uh, presați de timp. Sigur, conținutul este mai important. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din exercițiul anterior, să mulțumesc președintelui care a fost de mare ajutor ieri am fost la Atena. N-am început niciun fel de negocieri, nu vă speriați. Dar uh, am uh, întrebat președinția uh, greacă în legătură cu un posibil dosar care se va afla pe masa președinției elene spre analiza anul viitor. Sper că putem să purtăm negocieri bune și fructoase pentru Parlament. De asemenea, am nevoie și de afiliere a colegilor din partide pentru a-i face pe colegi să înțeleagă că nu există un interes uh, special, nu e vorba de uh, un uh, lobby politic pentru a influența legislația. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Sayer. Vă vom susține cu toate forțele posibile, astfel încât uh, acest convoi să ajungă la destinație. Da, cu toate că cred că va fi dificilă situația la Consiliu. Mă tem că așa vor sta lucrurile, dar vom vedea. Bun, uh, la ora 10 avem votul, colegul uh, care se ocupă de raportul următor nu este aici, haideți să așteptăm până la ora 10 uh, și continuăm, deci la ora 10. Întrerupem acum ședința. Nu știu ce am putea să mai facem acum. Da, se face o propunere, pentru că domnul Stoianov Bun, ar trebui să fixăm uh, termenul de depunere a amendamentelor pentru raportul Stoianov. Termen pentru depunerea amendamentelor, stați să-l găsesc, 29 noiembrie, la prânz, la ora 12. Și trebuie... Bun, nu, nu mai avem nimic de făcut acum decât să întrerupem ședința până la ora 10. Mulțumesc! Der 29. ist aber schon extrem kurz. Das ist ja schon diese Woche. Na, okay.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 actele delegate și de punere în aplicare. Domnule Sare, doriți să interveniți sau putem să trecem direct la vot? Bun, putem să trecem direct la vot. O informație. Domnul Masip ne-a spus că și-a uitat uh, cartela de vot. Deci la socialdemocrați vom considera întotdeauna un vot în plus. Da? Asta e bine, nu? Asta este consecința logică a lipsei acestei cartele de vot în toate, domnul Masiv va vota altfel decât grupul, să, deci vom fi atenți. Putem deci să începem votul cu amendamentul 5. Vom vota doar cu da sau nu. Cine dorește să se abțină, trebuie să, facă, să o facă separat. Și la sfârșit vom vota electronic. Deci amendamentul 5, SAER, pentru. Se adoptă. Amendamentul 6, SAER, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 0 sau O, nu știu, pentru, împotrivă, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. 16 Sire pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la titlu, unde trebuie să se aducă o completare. General Comments, no vote. Nu trebuie să votăm. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5A pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă.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 Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. DV1 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. DV2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 8 care acoperă textul de acolo pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. m 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Libe 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Libe 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Se respinge. Cele două uh, trimite nu trebuie să le votăm. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. ITRE 2 pentru. Împotrivă. Se respinge. ITRE 4 pentru. Împotrivă. Se respinge. ITRE 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Itra 7 pentru, împotrivă, se respinge. Ampl 1 pentru, împotrivă, se respinge. Ampl 2 pentru, împotrivă, se respinge. Ampl 5 pentru, împotrivă, se respinge. Pech 4 pentru, împotrivă, se respinge. Pech 5 pentru, împotrivă, se respinge. Tran 2 pentru, împotrivă, se respinge. Tran 10 pentru, împotrivă, se respinge. NV3 pentru, împotrivă, se adoptă. NV8 pentru, împotrivă, se respinge. DV1 pentru, împotrivă, se respinge. DV2 pentru, împotrivă, se respinge. DV4 pentru, împotrivă, se respinge. DV6 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 10 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 11 pentru, împotrivă, se respinge. Libe A pentru, împotrivă, se respinge. Libe B pentru, împotrivă, se respinge. Libe C pentru, împotrivă, se respinge. Libe 3 pentru, împotrivă, se respinge. Libe 5 pentru, împotrivă, se respinge. Libe 5 pentru, Împotriva. Se respinge. Și acum votăm raportul în întregimea sa. Vot electronic plus masiv. Und Țiefca. Good. Da, și domnul Țiefca. Bine. So, das sind hier 19 plus 2. Deci, 19 plus 2, 21 pentru, nici un vot împotrivă, nicio abținere, se adoptă, deci îl felicităm pe domnul Sayer. Trecem acum la raportul domnului Țviefca, tabloul de bord privind justiția. Domnule Țviefca, doriți să interveniți? Nu? Deci putem să trecem direct la vot cu compromisul 1. Pentru, împotriva, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 1. Pentru, împotriva, se adoptă. 2. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, trebuie să testăm. Partea a doua votăm electronic. Despre pentru, 10 împotriva. Deci se adoptă. Amendamentul 3. Macovei pentru? Împotrivă? Da. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendament oral al socialiștilor și democraților? Așa scrie aici. Amendament oral care este admisibil, dar mi se semnalează că nu ar trebui să fie supus la vot. Așa se scrie pe lista mea. Bun, deci nu există amendament oral, înțeleg? Lista oficială este cea a secretariatului și secretariatul îmi spune că nu există un amendament oral. Bun. Trecem atunci la 12 pentru. Împotrivă. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem deci atunci la compromisul 4. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 25. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 27. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 26. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 29. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 31. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 32 și 33 identice pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, 35 pentru, împotrivă, se respinge. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă. Haideți să testăm electronic. 38, vot electronic. 13 împotrivă, 9 pentru. 12 pentru. Nu. 12 împotrivă și 9 pentru. Împreună cu domnul Masip, da? Deci se respinge. Deci ce număr a fost acesta? Întreabă președintele. 38. Amendamentul 38. Deci acum votăm raportul în întregimea sa prin vot electronic. 15 dafür. 15 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Felicităm raportorul. Acum trecem la raportul Lopez Isturis White. Spălarea banilor. Domnule Lopez Isturis, doriți să spuneți ceva? Nu? Trecem direct la vot. Bine, amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. N-a fost foarte clar. Deci haideți să votăm electronic, deci să verificăm votul. PSC pentru 8 împotriva se adoptă. 34 pentru împotriva se respinge. 35 pentru împotriva se respinge. 36 nu, 6 pentru împotrivă da, se adoptă. Dar putem să verificăm electronic. Mai bine să fim siguri. Deci amendamentul 6. 13 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă. 36, verificăm electronic. Nici aici nu a fost clar votul. 13 pentru, 9 împotriva, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 37 pentru, împotriva, se adoptă. 38 pentru, împotriva, se adoptă. 7 la punctul 3 pentru, da, se adoptă. 39 acum. Pentru, împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă. Verificăm votul la 8. Doisprezece pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă. Da, verificăm și votul la amendamentul 9 pentru că n-a fost clar. Abstimmung über 9 ist eröffnet. S-a deschis votul la amendamentul 9. pentru 7 împotrivă se adoptă. 10 pentru împotrivă aceeași majoritate aș spune. 11 pentru împotrivă se adoptă. 40 pentru Împotrivă. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 45 e rezolvat. 46 pentru. Împotrivă. Se respinge 47 pentru, împotrivă. Se respinge 48 pentru, împotrivă. Se respinge 13 pentru, împotrivă. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 49. Opt pentru, 14 împotrivă, se respinge. 50 pentru, Împotrivă. N-a fost extraordinar de clar, deci vă rog, votăm electronic la amendamentul 50. 9 pentru, 13 împotrivă, se respinge. 51 pentru, împotrivă, se respinge. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi trecem la 53 pentru. Nu, 53 pentru. Împotrivă. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Se respinge. 18 pentru împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se respinge. 56 pentru, împotrivă, n-a fost clar. 56, vă rog să testăm. Ne lipsesc două voturi. 11 pentru, 11 împotrivă, se respinge. 57 Lichtenberger pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru, împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, n-a fost clar. 62, verificăm prin vot electronic. Nouă pentru, 13 împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, mm, nu e clar, deci testăm Verificăm votul și la 63. Lipsesc două voturi. Acum lipsește încă o persoană. S-a închis votul. 16 împotrivă, 5 pentru, deci se respinge. Clar. 64 pentru, împotrivă, se respinge. 65 pentru,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 9 pentru 13 împotrivă, deci se respinge. 75 pentru împotrivă, se respinge. 76 pentru împotrivă, se respinge. 77 pentru împotrivă, se respinge. 21 pentru împotrivă, se adoptă. 22 pentru împotrivă, se respinge. 23 pentru împotrivă, se adoptă. 24 pentru împotrivă, se adoptă. 25 pentru împotrivă, Verificăm. 25. Deci pentru 10 împotrivă se adoptă. 26 pentru împotrivă se respinge. 1. Falls. Da, îl, îl votăm. Deci pentru împotrivă se adoptă. 27 pentru împotrivă se respinge. 28 pentru, împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, se respinge. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, nu e clar. 30. Verificăm prin vot electronic. Das sind 11 dafür, 11 11 împotrivă, 11 pentru, se respinge. Trecem acum la 3 și 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum avizul în întregimea sa prin vot electronic. 14 7 pentru, șapte împotrivă, o abținere. Felicităm raportorul. Se adoptă. Trecem acum la următorul raport, din nou al domnului Țvefca, informații care însoțesc transferurile de fonduri. Există vreo observație? Nu. Votăm? Bun. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 5. Pentru. Împotriva. Se adoptă. 6. Pentru împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se respinge. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 a fost retras, 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 28 pen, împotrivă. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. 30 pentru împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se respinge. 32 pentru, împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă. N-a fost clar. 33, verificăm prin vot electronic. Aia, ah, 10 Da, 10 pentru, 11 împotrivă, se respinge. Nu, invers. Îmi cer scuze. Pe domnul Masi trebuia să pun la pentru, deci se adoptă. 34. Pentru, împotrivă. Nici aici n-a fost clar. Deci 34, votăm electronic. So, jetzt haben wir 10 dafür, 12. 10 pentru, 11 împotrivă, se respinge. 35 pentru. Împotrivă, se respinge. 36 pentru. Împotrivă, se respinge. 37 pentru. Împotrivă, se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, se respinge. 11 pentru. Împotrivă, se adoptă. 39 pentru. Împotrivă, se respinge. 40 pentru. Împotrivă, se respinge. 12 pentru. Împotrivă. N-a fost clar. Votăm prin vot electronic amendamentul 12. Fehlt noch einer, machen wir trotzdem zu jetzt. Das war an 13. 13 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se respinge. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se respinge. 18 fără cuvintele prima parte, pentru, împotriva, se adoptă. Și acum aceste cuvinte, pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 3, pentru, împotriva, se adoptă. Și acum avizul în întregime sa prin vot electronic. So, 22 dafür. 22 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot uh, negativ. Felicităm, deci, raportorul. Trecem atunci la raportul Baldassare. Domnule Baldassare, aveți cuvântul. Si, grazie, președinte. Eu, naturalmente... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la îmbogățirea acestui document. Au uh, furnizat informațiile rapid și apreciez contribuția lor. Vreau să subliniez că uh, sunt uh, întristat de amendamentul doamnei Castex, care a dus la lumină o problemă care merită să fie în atenția noastră. Uh, protocolul pe internet IP. E vorba de numărul de operațiuni de la aceeași adresă IP ceea ce uh, mărește artificial prețul unui produs, pentru că aparent sunt mai multe căutări pentru acesta. Acest lucru presupune riscuri foarte mari pentru utilizator. Sper că Comisia va veni cu propuneri pentru a face față acestui fenomen. Vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru această observație. Trecem deci la vot. Amendamentul 1 al domnului Taylor. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2, Stoianu. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3, Stoianu. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 4. Martin. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5. Castex. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6. Martin. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum avizul întregimea sa prin vot electronic. 22 dafür, keine Enthaltung. 22 pentru, nici o abținere, nici un vot negativ. Felicităm deci pe raportor. Acum trecem la Axel Foss și la temeiul juridic. Vă rog. Mulțumesc. E vorba de proiectul de directivă referitor la gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Propunerea de directivă dorește să creeze un cadru juridic pentru uh, valorificarea drepturilor de autor uh, care trebuie să fie gestionate în colectiv și în acest scop conține dispoziții pentru îmbunătățirea um, transparenței și a modului de funcționare a uh, societăților de gestiune. Deci e vorba de uh, o chestiune foarte simplă care ține de temeiul juridic, relativ tehnică. Am avut deja în anul 2011 un astfel de caz, un caz similar, în care um, era vorba tot așa de uh, drepturi de proprietate intelectuală și de um, redevențe. Comisia propune articolul 15, liniatul 2G, ca și temei juridic, uh, dar în trialog s-a constatat, ca și în uh, cazul din 2011, că uh, acest temei juridic nu este valabil și de aceea temeiul juridic corect se găsește la articolul 15 aliniatul 1 în uh, legătură cu articolele 53 și 62 și aceasta este propunerea noastră. Bun, există obiecții? Alte Puncte de vedere? Văd că nu. Atunci haideți să votăm. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. Bun. Se adoptă. Atunci rămânem la acest punct dintr o alt, uh, dintr-o altă perspectivă și anume trebuie să uh, votăm uh, rezultatele dialogului. Doamna Galo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun un singur cuvânt. Mulțumesc colegilor mei, raportori din umbră, cu care am lucrat extrem de bine, pe o temă care este foarte sensibilă. Drepturile de autor, protecția acestor drepturi uh, într-un mediu digital. Avem aici uh, toate elementele componente ale unei dezbateri și am făcut acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc. Uh, trebuie să vă reamintesc că acest subiect este uh, foarte, foarte vechi în comisia noastră. Deja de acum două legislaturi ne ocupăm de acest dosar la inițiativa Parlamentului, deci mă bucur că uh, s-a ajuns la un rezultat bun și că putem să întrevedem sfârșitul acestui proces atât de îndelungat um, și acest lucru ne arată că uneori să te chinui să faci niște găuri uh, într-o piatră tare, merită. Bun, vă rog deci să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Unanimitate, uh, aprobat în unanimitate, deci o felicit pe doamna raportoare și pe toți raportorii din umbră. Doamna Lichtenberger? Am să-i spun doamnei uh, Eșera că intenția dânsei de la începutul anilor 2000 în sfârșit uh, a fost dusă la bun sfârșit. Da, și mă bucur că doamna Galo a mers tocmai în, uh, pe ideile uh, colegei noastre. Bun, trecem acum la Cerul Unic European. Raportor Francesco Speroni nu este aici, putem să votăm. A, nu, e aici, domnule Speroni, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba de o reformare a avut avizul favorabil al serviciilor juridice ale celor trei instituții, așa că sper că votul va fi unul favorabil. Vă mulțumesc. Danke, werden wir das jetzt. Bine, mulțumim. Haideți să votăm. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Cine se abține? Din nou unanimitate. Îl felicităm pe domnul Speroni. Doamna Lichtenberger, vă rog încă o dată. Da, un punct de informare. În Comisia pentru Transport se va discuta încă o dată acest subiect pentru a pune în aplicare ceea ce am hotărât. Din păcate, statele membre se apără cu mare îndărătnicie. Da, și acesta este un subiect uh, de care ne ocupăm de mult timp. Acum trecem la raportul doamnei Tain. Curtea Europeană de Justiție, vă rog. Da, stimați colegi, E vorba de creșterea numărului judecătorilor în cadrul tribunalului, în cadrul Curții Europene de Justiție. Pe 10 iulie în acest an am votat deja în comisia noastră. De atunci, din păcate, nu s-a ajuns la niciun fel de uh, acord în Consiliu. Mai mult decât atât, uh, s-a discutat un nou sistem de numire a judecătorilor din partea președinției lituaniene, care prevedea chiar ca numărul judecătorilor să fie pur și simplu dublat, pentru că în uh, Consiliu nu s-au putut pune de acord uh, anumite țări din ce state să vină judecătorii. S-a spus, hai să rezolvăm problema ușor, să-i dăm fiecare stat membru încă un judecător. Mi-aduc aminte că um, curtea a spus foarte clar că are nevoie doar de 12 judecători, nu de 28. Și dacă vedem uh, negocieri, ne aducem aminte de negocieri și de cât ne-am certat uh, pe cadrul financiar multianual pentru fiecare euro, mi se pare că este absolut irresponsabil să spunem, bun, dăm uh, fiecărui stat încă un uh, post de judecător și vreau să vă aduc aminte că fiecare post suplimentar costă aproximativ un milion de euro. Uh, din păcate, Consiliul nu a discutat uh, propunerea noastră de numire a judecătorilor și anume, indiferent din ce stat vin ei să fie aleși în funcție de calificările lor și de aceea vrem să uh, presăm statele membre și vreau să vă propun să votăm în plen în decembrie acest, uh, acest raport, pentru că nu văd vreo șansă să se ajungă la un acord în Consiliu în această legislatură. Și dacă votăm, am avea avantajul că acest vot rămâne valabil și pentru următorul mandat al Parlamentului. Deci vă rog să mă susțineți pentru a putea vota în decembrie acest raport. Pentru că, după cum v-am spus, în Consiliul lucrurile sunt blocate, uh, nici uh, acest lucru nu este printre prioritățile președinției lituaniene și probabil că nu va fi nici printre prioritățile președinției uh, elene. Mulțumesc, doamna Tain. O sugestie și din partea mea. Poate că date fiind costurile fiecărui post, am putea să întrebăm dacă nu ar trebui introduse uh, taxe de uh, judecată um, pentru, că, a, pentru ca să devină rentabilă toată uh, procedura. Pentru că dacă fiecare judecător până la urmă uh, va produce uh, un milion de euro, ă, afacerea va deveni foarte lucrativă. Nu știu dacă această propunere ar putea fi adoptată, dar cred că ea rezolvă multe probleme, pentru că ă, este absolut ă, normal să există niște taxe de judecată. Nu știu de ce ar trebui să facem o excepție. Doamna Lichtenberger, da, dar aici ar trebui să ne gândim că dacă avem o abordare generală, să ne gândim, de exemplu, la uh, deciziile care se iau uh, în cazuri de drepturile omului, de exemplu. Introducerea taxelor de judecată cred că ar îngreuna lucrurile. Dar sunt absolut de acord cu dumneavoastră atunci când e vorba de cazurile legate de concurență, uh, care uneori uh, vizează niște chestii absolut uh, nesemnificative. Uh, și se fac uh, plângeri uh, absolut nefondate. Nu cred că, într-adevăr, nu cred că merită să prestăm acest serviciu. Dar uh, eu nu aș dori ca cazurile legate de drepturile omului să fie împiedicate pentru că se impun niște taxe de judecată. Nu putem să facem acest lucru pentru că tocmai e o realizare um, creșterea accesului la justiție pentru cetățenii europeni președintelui. Da, într-adevăr, în orice caz, în chestiunile legate de piață și de concurență, cred că ar fi justificată introducerea taxelor de judecată. Domnul Țiefca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin propunerea făcută de Alexandra Tain să încheiem uh, procedura parlamentară pentru că a durat multă vreme. Însă problema analizării introducerii de taxe până într-un anumit quantum uh, uh, este nerezonabilă. Sper că vom găsi o soluție bună, însă sunt bucuros că vor fi mai mulți judecători, pentru că timpii de așteptare vor fi scurtați. Un lucru pe care l-am discutat în mai multe rânduri. Cred că trebuie să găsim echilibrul uh, potrivit prin introducerea unor taxe, cel puțin în unele spețe. Și asta mi se pare să fie logic. Mulțumesc, domnul Masip. Și mulțumesc, președinte. Eu stoi... E... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Această discuție este foarte importantă prin prisma modalității, modalității în care vom rezolva o problemă importantă în uh, instanță cifrele sunt foarte mari, iar uh, sumele de bani cheltuite pe fiecare magistrat sunt foarte mari. Cred că ceea ce este lucrul cel mai important este că trebuie să o susținem pe Alexandra Tan și să spunem, gata, destul, e de ajuns. Trebuie să o susținem. Statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea uh, pentru uh, tribunal, pentru că noi suntem uh, cei care trebuie să abordăm problema, dar și statele membre trebuie să fie de acord sau nu cu asta. Domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Eu inițial am votat pentru această propunere de regulament, pentru creșterea, deci, a numărului de judecători. Dar există și o altă problemă. Dacă se numesc mai puțin de 28 de judecători, acest lucru creează o inegalitate a țărilor, a reprezentării țărilor în Curtea Europeană de Justiție. Pe de altă parte, numirea 28 de uh, judecători uh, atrage după sine costuri foarte ridicate, așa cum a spus doamna Tain. Uh, propunerea dumneavoastră, domnule președinte, ar putea să rezolve ambele probleme. Deci am uh, lovit două muște cu o singură lovitură, pentru că costurile, taxele de judecată ar acoperi o parte din costurile suplimentare pentru creșterea numărului judecătorilor. Deci s-ar putea numi 28 de judecători. Și, doamna Tain, ar trebui să fiți uh, liniștită, nicăieri în lume nu există pentru chestiuni legate de drepturile omului costuri de judecată, dar există uh, astfel de costuri, astfel de taxe pentru cazuri comerciale. Doamna Tain. Da, mulțumesc colegilor pentru uh, susținerea uh, exprimată. Uh, da, într-adevăr, taxele de judecată nu sunt prevăzute în, acest, uh, în această propunere. Uh, nici nu știu exact care este competența de a propune astfel de chestiuni, dar vreau să le spun colegilor că am avut deja foarte multe propuneri referitoare la numirea acelor 9 până la 12 judecători suplimentari. E vorba de um, uh, judecători suplimentari care sunt necesari pentru a uh, um, putea să se ocupe de volumul de uh, spețe. Eu cred că dacă Curtea de Justiție spune clar că nu are nevoie de atât de mulți, eu cred că ar trebui să ne oprim la numărul pe care îl, îl consideră necesar. Deci, uh, 9 sau 12 noi posturi. Vreau să vă reamintesc ceea ce am uitat mai devreme. Curtea de Justiție este de acord să votăm acum și speră, de asemenea, o presiune suplimentară asupra Consiliului, astfel încât negocierile din Consiliu să poată să fie încheiate măcar în președinția Elenă. Mulțumesc. Mulțumesc. Bun, deci mergem în plen. Ok. Atunci putem să încheiem acest punct. Trecem la raportul domnului Baldasare. Informații nefinanciare. Vă rog. Intrare. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a analiza chestiunile în general, trebuie să spun că au fost depuse 161 de amendamente la propunerea uh, Comisiei după proiectul meu de raport. Deci, înainte de a vă da detalii în legătură cu aceste amendamente, vreau să spun trei lucruri. Având în vedere amendamentele de compromis, trebuie să fim foarte clar în legătură cu o serie de linii directoare din propunere. și anume viziunea pe care o vom adopta. În primul rând, domeniul de aplicare al propunerii. În timpul uh, întâlnirilor pe care le-am avut cu grupurile interesate, am auzit deseori despre răspunderea uh, socială a întreprinderilor CSR. Asta ar putea să fie considerat doar un uh, acronim și totuși ar putea să schimbe fondul acestei propuneri. Nu vrem să reglementăm CSR, ci să vedem cum putem să uh, difuzăm uh, informațiile nefinanciare pentru a spori transparența. Și asta mă duce la a doua, în al doilea aspect. E vorba de o propunere despre informații financiare și nefinanciare. Cred că este important să subliniem acest lucru. Este important să avem rapoarte pentru fiecare țară. În plus de asta, au fost depuse amendamente în legătură cu raportarea financiară. Există chiar și un amendament privind titlul directivei. Din punctul meu de vedere, putem să schimbăm titlul și să o numim oricum doriți dumneavoastră. Însă, cred că trebuie să evităm să adăugăm noi elemente. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le abordăm și nu trebuie să mărim această listă. Nu aș intra acum în discuția despre informațiile financiare. Cred că trebuie să menținem acest lucru la o raportare pe fiecare țară în parte. Deci este un comentariu de ordin general. compromis, amendamente de compromis trebuie să se bazeze pe două principii. În primul rând, uh, dorința fermă dar nu acorda întreprinderilor rolul de a face uh, treaba guvernului. Asta e treaba guvernului, e de competența guvernului. Apoi trebuie să analizăm legislația uh, existentă, CSR-ul uh, companiilor, așa cum am adoptat-o cu mai bine de 600 uh, de voturi uh, în februarie. Având în vedere aceste lucruri, cred că nu trebuie să schimbăm pragul care există pentru domeniul de aplicare uh, al directivei. Unele amendamente doresc să se schimbe de la 400 uh, de angajați la 250 de angajați. De asemenea, nu sunt uh, de acord cu modalitatea de a extinde domeniul de aplicare uh, Uh, în ceea ce privește raportarea întreprinderilor. Cred că e mai bine să definim riscul și să facem uh, trimiteri acolo unde este cazul. la elementele pe care trebuie să le pună în aplicare întreprinderile. Deci, nu vreau să schimbăm elementele de raportare. Cred că acest lucru ar fi o inconsecvență. mai ales având în vedere ce am declarat în rezoluția privind CSR, unde am refuzat în mod răsunător să adăugăm o serie de parametri uh, pentru care sau în legătură cu care urma să se facă o raportare. Deci trebuie să folosim uh, metodologia internațională care este utilizată deja și să venim cu norme ale Uniunii Uh, într-o fază ulterioară. O să închei uh, spunând încă câteva lucruri. O idee în legătură cu raportarea uh, de la țară la țară. O serie de amendamente merg de la poziții foarte ambițioase până la unele mai moderate sau unele care nu sunt în favoarea măsurii. Sper că în următoarele săptămâni vom ajunge la un compromis și pe această chestiune. Doresc să ajungem la un compromis în ceea ce privește raportarea uh, pe țară, care să nu afecteze însă viitorul uh, propunerii. Așa cum am spus-o și anterior, această propunere este un pas înainte către măsuri cu un caracter uh, obligatoriu mai pronunțat în ceea ce privește CSR-ul. Trebuie însă să ne limităm la obligațiile uh, primare și numai în viitor să avem în vedere și alte obligații. Nu avem timp prea mult la dispoziție pentru a aproba această directivă. Sper că prioritățile uh, rămân cele care sunt și că vom uh, avea părerile uh, colegilor pentru a ajunge la un bun compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Baldassare, doamna Wikström. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în numele raportorului din umbră al de doamna Taylor, care din păcate nu poate să participe astăzi la ședința noastră. În, prima, în primul rând, dorim să-i mulțumim uh, raportorului domnului Baltasare pentru munca sa excelentă. Rebecca a fost mulțumită de tonul general uh, al proiectului uh, de raport și vrea să ajungem la un acord într-o primă lectură. Ieri am a fost interesant uh, să-l auzim pe comisarul Barnier, care a venit astăzi, ieri în rândul nostru și a susținut această propunere. Nivelul ridicat de interes uh, în acest dosar este reflectat de numărul mare de amendamente. Rebecca vrea să arate un lucru cât se poate de clar, și anume această Uh, propunere nu legiferează uh, răspunderea socială a întreprinderilor. Dacă uh, întreprinderile vor sau nu să se implice, este decizia lor. Totuși, dacă doresc să facă acest lucru, există o necesitate clară de a fi transparente. Trebuie să fie folosite Uh, aceste obligații uh, atunci când este vorba de publicitatea pentru uh, clienți. Rebecca vrea să evidențieze o serie de aspecte legate de amendamente. S-a discutat foarte mult dacă lanțul de furnizare ar trebui să fie avut în vedere. Este un punct foarte important și trebuie să ajungem la un echilibru aici. Dacă cerem marilor întreprinderi să dezvăluie informații cu caracter nefinanciar, inclusiv în ceea ce privește întreg lanțul de aprovizionare, există riscul ca povara să fie foarte mare și să fie uh, transferată uh, utilizatorilor. Uh, companiile care sunt excluse din această propunere. În plus, uh, informațiile care sunt raportate ar să nu fie necesare pentru a înțelege impactul întreprinderilor asupra drepturilor omului sau mediului, de pildă. Totuși, în urma dezastrelor cu fabrica de textile din Bangladesh, precum și alte scandaluri, cum ar fi cele cu carnea de cal, nu putem să mai uh, ignorăm riscurile sociale și de mediu care însoțesc lanțul de furnizare. Companiile trebuie să fie determinate să, uh, să analizeze furnizorii și să analizeze riscurile potențiale care pot să apară atunci când acest lucru este pertinent. Și vreau să arăt foarte clar că noi, în calitate de grup ALDE, susținem poziția raportorului în ceea ce privește procesul de due diligence și am depus uh, un amendament care cere întreprinderilor să-și analizeze relațiile uh, de afaceri care includ uh, furnizorii atunci când evaluează riscul care pot să genereze costuri foarte mari. În al doilea rând, Rebecca vrea să sublinieze, așa cum și comisarul Barnier a subliniat ieri și, de asemenea, în urma concluziilor Consiliului de acest an, Trebuie să asistăm la progrese rapide în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Și această propunere ne dă posibilitatea să facem acest lucru. Este un punct extrem de important asupra căruia Parlamentul trebuie să aibă o poziție Uh, clară și să transmită un mesaj clar Consiliului să meargă mai departe pentru un spor de transparență atunci când e vorba de fiscalitate. Ne bucură uh, susținerea dată de Sharon Bowles și Rebecca Taylor. Rebecca, de asemenea, așteaptă uh, Eh, să lucreze pe această temă cu ceilalți în săptămânile următoare și speră că se va ajunge la un progres rapid și se speră la o poziție foarte fermă. Și eu personal doresc să mulțumesc domnului Baltasare pentru o treabă excelentă. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, doamna Lichtenberger! Mulțumesc! Da, și eu pot să mă alătur celor spuse de colega noastră. Și anume, cred că trebuie să luăm în considerare următoarele lucruri. Multe dintre marile întreprinderi fac astăzi declarații referitoare la responsabilitatea lor socială. Multe dintre aceste declarații au mai degrabă caracterul unui instrument de marketing decât uh, uh, conținut veritabil. În Germania au fost uh, rapoarte Uh, anumite jurnale au încercat să afle um, ce anume face o mare întreprindere dacă ea um, susține că, de exemplu, <coughs> uh, își uh, protejează uh, muncitorii, lucrătorii, lucrătoarele uh, și uh, oferă, de exemplu, uh, formare și au aflat că era vorba de uh, niște cursuri, dar care se ținuseră de fapt cu foarte mult timp uh, înainte. Deci trebuie să ne asigurăm că declarațiile acestea nu sunt doar uh, făcute pentru marketing, ci că sunt reale. Și e foarte important pentru acest lucru ca informațiile de bază să poată fi comparabile și cred că ar trebui să se sondeze un pic mai mult și uh, realitatea din spatele informațiilor declarate. Și această istorie a lanțului de furnizare știu că este dificilă, pentru că astăzi un produs uh, are uneori elemente din întreaga lume, fie că e vorba de materii prime, de uh, externalizarea proceselor de muncă sau de producție. Vreau să ilustrez de ce mi se pare important acest lucru. Gândiți-vă la o mare întreprindere în Europa care prezintă rapoarte stufoase referitoare la faptul că, de exemplu, oferă îngrijire, îngrijirea copiilor după amiază pentru lucrătorii săi. În același timp, toate, pro, toate procesele de producție critice sunt externalizate în Bangladesh iar lucrătorii din Bangladesh nu sunt tratați în modul în care declară ei uh, că îi tratează pe uh, lucrătorii lor europeni. Și atunci lanțul de aprovizionare este relevant, pentru că avem această evoluție uh, globală. Toate chestiunile murdare, uh, între ghilimele, sau uh, dificile, sau uh, care comportă costuri mari, sunt externalizate undeva în afara Europei, nu putem să uităm toate scandalurile care au avut loc, um, că faptul că sute de oameni lucrează, aflăm din nou și din nou că sute de oameni lucrează în condiții absolut inimaginabile în aceste țări dacă întreprinderile europene într-adevăr fac eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale lucrătorilor din aceste țări, să, încearcă să, facă, să încerce să facă ordine, atunci ele ajung uh, într-o situație foarte dezavantajoasă din punctul de vedere al concurenței. Deci, dacă aceste obligații de raportare nu sunt uh, fundamentate pe o bază practică, atunci uh, problema va fi că întreprinderile care chiar vor să acționeze în sensul responsabilității corporatiste vor fi în dezavantaj foarte mare față de cele care um, um, în uh, Euro, lucrătorilor din Europa le uh, asigură tot felul de măsuri uh, um, bune de, pentru condiții de lucru și își externalizează în același timp activitățile în alte țări uh, unde condițiile sunt absolut rușinoase. Deci, întreprinderile care, într-adevăr, respectă ceea ce scriu în rapoartele lor de um, responsabilitate corporatistă, trebuie să nu fie dezavantajate față de acelea care uh, externalizează toate procesele critice, pentru că acestea uh, mi se pare că concurează absolut neloial, incorrect cu uh, cele care își fac datoria de responsabilitate socială corporatistă. Uh, mi se pare foarte important uh, comerțul echitabil, nu doar uh, când ne referim la condițiile de producție, ci și când ne referim la condițiile de concurență. Pentru că am văzut în China, de exemplu, doar atunci economia europeană are o șansă pe termen lung de a ține uh, producția în Europa. Dacă nu, toate procesele critice vor fi externalizate în țări unde nu există controle și lucrurile nu sunt transparente. De aceea acest lanț de aprovizionare este extrem de important pentru mine și apelez la colegi Și sigur că întreprinderile vor spune că, da, lucrurile sunt prea dificile, sunt prea, o povară mult prea mare. Dar responsabilitatea corporatistă include Uh, și acest aspect al uh, concurenței, și anume nicio întreprindere nu vrea să fie dezavantajată concurențial dacă uh, se comportă responsabil. Și eu cred că între toate eforturile, practic, ar fi uh, deprisos dacă uh, permitem ca firmele care spun că ar fi o problemă pentru conducere, dezvoltarea informațiilor și uh, care doresc uh, tot felul de derogări. Eu cred că dacă începem cu derogările, tot dosarul uh, nu, nu mai are practic nicio uh, putere, nu mai are niciun uh, efect. Deci dacă formulăm lucrurile permițând din start derogări, nu ajungem la nimic. Raportul merge mai departe, însemnătatea sa uh, este mult mai mare decât uh, ceea ce vedem la o primă privire. Pentru că numai transparența în relațiile comerciale ne poate, uh, poate ajuta și întreprinderile care acționează în mod etic în Europa și în afara ei să, deci ele pot să aibă o șansă pe piață împotriva celor care au tot felul de uh, lanțuri de provizionare total netransparente și clauze prin care să uh, scape și să facă o concurență neloială întreprinderilor etice. Numai comerțul echitabil și etic ne va ajuta pe viitor să ținem producția în Europa și eu cred că ar trebui să încercăm să facem acest lucru pe termen lung. Mulțumesc! Președinte, în ausencia de mi colega... domnule președinte. În absența colegului Amigo Ferrati, voi interveni. El a studiat această problemă mult mai mult decât mine, dar iau cuvântul pentru a vă aminti poziția istorică a grupului meu, care a fost sprijinită și de el pe acest dosar. Aș vrea să evoc două aspecte foarte importante ale acestui raport. Eu m-am simțit uh, foarte preocupat uh, pentru că ieri, uh, așa cum amintea Cecilia Wildström, domnul comisar Barnier a spus foarte vehement că nu putem să deschidem uh, ușa pentru alte intervenții ale lobiștilor în cer, uh, asupra unor puncte care au fost deja uh, încheiate la nivel european. Se refera mai ales la întreprinderile care desfășoară activități extractive și, forestrie, și forestiere, mai ales în Africa. Dar cred că este foarte important să amintim ce a spus uh, el aici este foarte important pentru cetățenii noștri. Problema Bangladeshului, care a reprezentat pentru noi o adevărată uh, lovitură, ne-a atins pe fiecare dintre noi. Nu putem să rămânem indiferenți și inactivi. Uh, ca și doamna Lichtenberg, cred că opacitatea care domnește în acest domeniu nu poate servi drept pretext pentru a ascunde discriminările. Dacă suntem pentru o atitudine etică, dacă Uniunea Europeană are un cuvânt de spus, atunci nu putem tolera ca unii să profite de această lipsă de transparență cu consecințele teribile pe care le cunoaștem. Am să vă citesc ce spunea cu colegul uh, Coferati. E vorba de lanțul de furnizare și uh, grupul de subcontractanți. Aceste două puncte sunt esențiale și ne vor permite să uh, atingem punctele esențiale. Doamna Tain. Da, sehr geehrte Kollegen. Mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, permiteți-mi să fac o clarificare referitor la ultima discuție pe care am avut aici în comisie. Ori uh, nu s-a tradus bine mesajul meu, ori nu a fost înțeles bine. În orice caz, eu uh, N-am vrut uh, să spun că vrem, vreau condițiile din China sau din Rusia aici noi în Europa, în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor. Am făcut o, o aluzie la rezultatele delegației noastre în China, unde uh, am descoperit că toate normele uh, raportării country by country sunt uh, nu sunt respectate. E nevoie de legi scrise uh, pentru uh, a uh, pune în aplicare aceste uh, norme, aceste cerințe. Și uh, poate că aici Comisia ar putea să ne ajute. În orice caz, uh, mă bucur că uh, delegația noastră, în urma uh, comisia noastră, nu numai delegație în China, a putut să vadă exact care sunt problemele în procesul de raportare uh, pe fiecare țară, country by country reporting. Eu nu sunt de părere că acest raport uh, trebuie uh, extins în mod nelimitat la tot felul de lucruri pe care le-am dorit uh, noi vreodată. Este un raport referitor la CSR, și acest concept are o definiție foarte clară. E vorba de uh, acțiuni voluntare de asumare a responsabilității sociale uh, a întreprinderilor. Și, uh, într-adevăr, uh, Uh, responsabilitatea uh, socială trebuie să se regăsească în rapoarte. Sunt de acord cu colega noastră care spune că um, nu uh, trebuie să fie incluse informații financiare în aceste rapoarte și um, obligațiile guvernelor, nu știu dacă își găsesc locul aici. De exemplu, cât timp e voie, câte ore uh, e voie să lucreze în fiecare zi sau pe săptămână. E o chestiune care ține de reglementările naționale. Acest lucru ține de fiecare țară și nu are nimic de a face cu responsabilitatea socială a unei întreprinderi. Deci, um, mi se pare din discuția noastră că fiecare um, coleg are o definiție și o interpretare diferită a conceptului de responsabilitate socială în funcție de țara din care vine. Eu aș dori ca numărul să rămână la 500 de angajați. Repet, în Germania avem o definiție diferită a întreprinderilor uh, medii uh, care uh, se referă la această cifră de până la, până la 500 de angajați și uh, mai există și o definiție referitoare la capital, dacă este capital uh, extern sau nu. Ca și raportorul, vreau să mă pronunț împotriva uh, chestiunilor legate de uh, lanțul de aprovizionare. Um, se vorbește atâta despre cazurile din Bangladesh, dar doamna Lichtenberger nu este foarte concretă aici. Eu vreau să știu cum poate o firmă să acționeze um, aici. Chiar dacă ar fi să mergem în Bangladesh și vedem condițiile de lucru um, de acolo, um, atât de diferite față de cele din uh, Germania și uh, Austria, de exemplu, unde lucrătoarele lucrează în număr foarte mare în uh, aceste uh, clădiri. Dar cum, bun, cum poate o întreprindere să își dea seama dacă, între, dacă clădirea respectivă este stabilă. Um, adică, dacă eu, ca reprezentant al întreprinderii, mă duc acolo și văd, de exemplu, că printre lucrătoare sunt niște fete, sunt mult prea tinere, uh, au 12 ani sau 10 ani. Bun, lucrul acesta se poate vedea. Dar și aici vreau să vă um, reamintesc că organizațiile uh, non-profit din India ne transmit um, uh, că, din păcate, în, în multe părți din lume, munca copiilor este absolut necesară pentru întreținerea familiei. Deci, uh, foarte multe organizații um, ne cer să se permită uh, angajarea persoanelor sub 16 ani. Bun, dar să revenim la cazul din Bangladesh. Cum poate întreprinderea să recunoască dacă clădirea este stabilă sau nu? Trebuie pur și simplu ca întreprindere să ai încredere în guvernul național, în uh, specialiști de la fața locului, um, ce, ce ar trebui să facă întreprinderea concret în plus? Ar trebui să meargă la um, autoritățile locale sau la autoritățile de supraveghere și să întrebe exact de câte ori și cum este controlată calitatea clădirii sau cum poți să-ți dai seama ca întreprindere um, ce se întâmplă de fapt, care, sunt, uh, care e siguranța uh, acolo. Deci nu, nu înțeleg ce putem să le cerem întreprinderilor să facă? Ele, eu înțeleg că întreprinderile se simt total uh, copleșite și nu înțeleg ce vrem de la ele. Și vreau să vă spun că a intrat în iunie în vigoare directiva reformată. Propunerea comisiei pe care avem acum se referă la textul de lege care nu mai este în vigoare. În amendamentele mele uh, am uh, tratat, uh, am eliminat toate chestiunile care se referă la textul care nu mai este în vigoare, astfel încât uh, raportul nostru să fie adaptat la textul care a intrat în vigoare în iunie. Vreau să clarific acest lucru. În orice caz, pentru mine e important să nu mergem sub cifra de 500 de angajați și cred că ar trebui să fie de asemenea vorba de întreprinderi cu uh, interes uh, public, pentru că dacă e vorba de întreprinderi de familie, nu se pune problema responsabilității sociale a întreprinderilor. Și um, cred că n-ar trebui să mai intrăm aici și în auditare, pentru că atunci comisia um, ar avea niște uh, costuri uh, foarte Uh, mari, pentru că noi cerem tot timpul evaluări de impact și dacă mai trebuie făcută uh, făcute audituri uh, și evaluări de impact, costurile sunt foarte ridicate. Noi nu putem să cerem tot timpul evaluări de impact și după aceea să depunem tot felul de amendamente care merg mult peste propunerea comisiei și să nu ne ținem de uh, Uh, obligațiile noastre, pentru că, doamna Lichtenberger, și dumneavoastră spuneți că trebuie să fie aplicate normele pe care le decidem și de aceea eu cred că ar trebui să ne ținem, să respectăm standardele noastre. Dacă nu respectăm standardele, nu, nu putem să mm, cerem altora să o facă. Cam acestea ar fi observațiile mele deocamdată. În orice caz, pentru mine este foarte important să nu extindem la nesfârșit domeniul de aplicare. Danke, Herr Kollege Speroni, bitte. Domnul da, Speroni, vă rog. Președinte, se parlato di emendamenti. Domnule președinte, s-a vorbit despre amendamente, dar trebuie să vă mărturisesc că am câteva probleme de înțelegere, pentru că textul furnizat este redactat în germană, în mare parte. Nu înțeleg această limbă și nu știu cum putem discuta dacă textul nu este tradus în mai multe limbi. În primul rând, titlul. Nu e doar o problemă de formă. Aici se vorbește despre modificarea direct, unei directive care nu mai există, pentru că directiva uh, respectivă a fost abrogată. Prima întrebare pe care mă pun este cum putem să prezentăm uh, o propunere de modificare a unui text care nu mai există. Noi, Parlamentul, trebuie să găsim o soluție pentru această anomalie, modificând titlul și referințele. Eu nu înțeleg Nu înțeleg de ce Comisia nu a venit cu un nou text care să înlocuiască textul în vigoare. Da, die Frage nachher. Da, poate este cineva aici din partea comisiei care ar putea să răspundă la această întrebare. Este reprezentată comisia? Bun, atunci dau cuvântul reprezentantului comisiei și apoi raportorului. Vă rog. Yes, thank you. Da, mulțumesc. În legătură cu această întrebare, Domnule președinte, trebuie să țineți cont de faptul că Comisia a luat uh, decizia de a adopta acest uh, proiect de uh, legislație în aprilie pentru a rezolva problemele pe care le-am identificat în domeniul raportării informațiilor nefinanciare. Această situație era reglementată de două directive la, uh, care erau în vigoare la uh, momentul respectiv adoptarea proiectului a avut loc în aprilie, iar în uh, iunie am uh, aflat că colegii tăi au adoptat o nouă, uh, un nou act legislativ care respingea aceste două directive. Procesul uh, legislativ dus în paralel la uh, Consiliu și la Parlament a dus la, această proiect, la acest proiect de uh, directivă de propunere Dar între timp uh, legislația a evoluat și acum uh, modificările cerute se uh, referă la noua directivă, la directiva care le anulează pe cele două anterioare. Okay, ich weiß nicht, ob das Herr Kollegen Speroni ausreicht. Da, nu știu dacă domnul Speroni dorește să intervină? Da. Eu capisc că când a stat prezentată Atunci când propunerea a fost prezentată, da, acele texte erau în vigoare, dar nu mai este cazul, așa că haideți măcar să schimbăm titlul. Comisia s-a prefăcut că noi am rămas, în calitate de colegiuitori, uh, inactivi și pasiv. Asta mă miră foarte tare, pentru că uh, cazul acesta ar trebui să nu mai uh, reevaluăm amendamentele la un text care nu mai există. Domnul președinte, da, bănuiesc că la negocierile tripartite Comisia va lămuri acest lucru mai are cineva o, o observație? Deci toată lumea este de acord. Trebuie să evităm cu orice preț uh, obligația, obligativitatea auditului pentru că acest lucru ar veni în împotriva celor pe care le dorim în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. Vom uh, impune anumite obligații ce țin de contabilitate Și în al doilea rând, Ieri îi spuneam domnului comisar că ar trebui să rezolvăm această problemă și să luăm o decizie dacă începem să adăugăm tot mai multe uh, cerințe, atunci acest dosar nu va fi finalizat niciodată iar în unele state membre chiar acest lucru ar fi privit ca un uh, afront și nu ne-am bucurat de succes în sprijinul acestei inițiative. Așa că trebuie să rămânem la o variantă moderată. Sigur că vor mai fi negocieri și avem și noi uh, anumite așteptări, dar nu trebuie să fim Mm, lipsiți de realism. Domnul Baldazare este conștient că va fi foarte greu să obținem un rezultat în această legislatură. De aceea v-aș cere, dragi colegi, să țineți cont de acest lucru și cred că ar fi uh, mai uh, uh, logic să începem procesul uh, de negocieri trilaterale fără prea multe uh, așteptări. Doamna Tain, vreau să-i spun domnului Spironi că eu am eliminat toate amendamentele mele care se referau la noua directivă Mi-ar fi plăcut să ne spună Comisia dacă există vreun fel de procedură pentru astfel de cazuri. Adică ce facem din punct de vedere al tehnicii legislative, pentru că nu sunt uh, sigură că noi procedăm corect acum. Sigur că voi depune amendamente la noua directivă, nu la celelalte la celelalte două care sunt uh, caduce. Ce facem în acest caz? Uh, noua directivă se pare că nu mai există. Doamna Lichtenberger. În legătură cu această problemă trebuie să mai discutăm pentru că până la dialogul tripartit va fi prea târziu și nu vrem să ajungem acolo fără o bază de discuție. Acum, ca să-i răspund doamnei Tain, ea cred că uh, a râs un pic de ce am cerut eu în legătură cu lanțul de furnizare, dar dacă vă uitați la uh, fabrici precum cea care s-a, precum cea care s-a prăbușit în Bangladesh, veți observa uh, foarte ușor că nu este practic un uh, loc în care să se desfășoare o activitate industrială. Erau crăpături în acea clădire care se vedeau uh, cu ochiul liber și au fost filmate de jurnaliști. Așa că nu cred că responsabilii de întreprinderi pot scăpa atât de ușor. Uh, De aceea m-am referit la uh, lanțul uh, furnizorilor uh, pentru a putea stabili clar responsabilitățile. Dacă nu se vede cu ochiul clar că acolo lucrează fete minore și clădirea este într-o stare precară, se vede, există multe rapoarte în legătură cu neregulile din diverse uh, întreprinderi care ignoră total uh, legislația muncii. Uneori se folosesc produse periculoase, adică uneori sigur este evident ce se întâmplă acolo. Nu spun că trebuie acum să uh, trimitem inspectori la fiecare uh, companie din China, dar cazurile cele mai uh, acute trebuie rezolvate. Nu putem tolera situații în care se promite, de exemplu, că se construiește o școală și acest lucru nu se întâmplă niciodată, și pe locul acela se ține timp de ani, de zile, un panou care promite acest lucru. Nu putem să înșelăm oamenii, așa cum se întâmplă încă în ziua de azi. Cel puțin trebuie să impunem o mai mare siguranță, o mai mare claritate. Nu o să rezolvăm noi uh, problemele Bangladeshului cu această legislație, dar sper să putem contribui cu ceva și mai ales să convingem companiile europene să își asume niște răspundere acolo, pentru că altfel înseamnă că producția se mută mereu din țările care au un oarecare nivel de decență către altele unde așa ceva nu există. Domnul Speroni acum și apoi doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să sprijin ceea ce spunea uh, doamna uh, Lichtenberger adinauri uh, în legătură cu procesul de monitorizare. Desigur că există anumite semne care pot fi identificate pot fi ilustrative, dar cum putem obliga uh, conducerea unei întreprinderi să între, să întreprindă inspecții la fața locului în facilitățile de producție pe care le au în țări terțe. Poate că aceasta ar fi și uh, problema guvernelor din acele țări. Vă imaginați că pentru firmele respective problemele se pun în uh, termen de costuri. Uh, Da, am vorbit despre uh, obligațiile de raportare. Ce înțelegem prin asta? Vorbim despre transparență și despre responsabilitatea guvernelor. Doamna da, vreau să subliniez din nou că aceasta nu este uh, legislație în privința Uh, responsabilității sociale a întreprinderii. E vorba de transparență în domeniul raportării, atâta tot. Putem discuta despre uh, problemele umanitare ale industriei, dar nu despre asta este vorba. Acest raport se referă la altceva. Domnul Baldazare face o treabă foarte bună, ia problema foarte în serios și noi ar trebui să formulăm o poziție a Parlamentului care să fie puternică, să-l încurajeze pe raportor să intre în uh, dialogul tripartit cu argumente. Sigur că în rest putem discuta despre ce se întâmplă îngrozitor în acele întreprinderi la un pahar de Crăciun, de exemplu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru observații și pentru propuneri. De asemenea, pentru o dezbatere foarte vie. Și sigur că trebuie să fim uh, realiști. Aceasta trebuie să fie fundația, temelia muncii noastre. E clar că companiile privesc acest uh, raport uh, cu oarece îndoieli, dar sper că vom reuși să obținem totuși ceva. Asta pe baza faptului că pe lângă informațiile contabile, o companie europeană de anumită mărime, peste 500 de angajați și uh, cifre de afaceri de 40 de uh, milioane, va trebui să furnizeze și alt fel de informații uh, în rapoartele sale, gen informații de uh, mediu, de responsabilitate socială și așa mai departe. Nu încercăm decât să cerem companiilor să aibă o abordare mai inclusivă și să promoveze transparența. Cred că acesta ar trebui să fie scopul nostru. Înțeleg că există realități diferite în uh, statele noastre și poate tocmai de aceea ar trebui să analizăm mai bine uh, problemele legate de trasabilitatea produselor, de siguranța muncii, de condițiile de muncă acolo unde se produc anumite lucruri. De exemplu, dacă un uh, tricou se vinde cu 1,99 euro de cenți, atunci m-aș uita la uh, mă voi uita la etichetă și voi vedea unde s-a produs acel tricou. Dacă e 1,99 e clar că a fost produs în Bangladesh, că de aici rezultă acel preț atât de scăzut. Nu putem, sigur, impune anumite obligații companiilor europene. Dar uh, nu toate întreprinderile din țările terțe sau în curs de dezvoltare sunt filiale ale unor mari companii europene. E vorba de subcontractanți care lucrează pentru alte companii. Să presupunem că am putea reglementa tot acest lanț de furnizare. Sigur, ar fi o sarcină îngrozitor de grea, dar tocmai de aceea cred că trebuie să fim realiști și să nu pierdem din ochi obiectivul nostru, creșterea transparenței. În uh, comunicarea dintre opinia, dintre opinia publică și întreprinderi, auzim, încercăm să rezolvăm problemele care apar în fiecare stat cu care ne Comisarul Barnier vorbea ieri despre punerea în aplicare a unei politici uh, uh, menite să lupte împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Trebuie ca statele membre și ele să fie de acord, să se angajeze pe acest drum. Trebuie ca în toate statele membre să existe informații cu privire la activitatea acestor întreprinderi și uneori cadrul legislativ, cadrul juridic nu este foarte ușor de gestionat pentru că unele informații sunt considerate confidențiale și nu pot fi uh, făcute publice, iar situația juridică este foarte uh, delicată în ceea ce privește comunicarea acestui tip de informații. Deci, ce facem noi? Noi încercăm să acționăm într-o manieră prudentă, încercăm să încurajăm o dezbatere care va avea loc în următoarele luni și în următorii ani. Eu deja sunt foarte satisfăcut dacă aceste măsuri ar, reuși, ar, ar putea să fie adoptate până la uh, sfârșitul acestei legislaturi. Cred că e fezabil, e realist, pentru că obiectivul pe care ni l-am fixat este unul uh, modest și realist. Sigur că va trebui să facem compromisuri. Voi ține cont de observațiile prezentate de către toți colegii mei, însă aș evita să reiau în text obiective puțin fanteziste care riscă să paralizeze procedura de adopție a acestei uh, directive. Bun. Mulțumesc. Votul este în decembrie și vă amintesc că la punctul 26 tot colegul Baldazare ne va face o prezentare a, a raportului delegației în China. Una delegație. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, o delegație a comisiei noastre pe care am avut onoarea să o prezidez, a uh, vizitat China la sfârșitul uh, lunii octombrie. Au fost prezente doamna Gallo, doamna Lichtenberger, doamna Wikstrom, domnul Speroni. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuția excelentă pe care au avut-o la discuțiile și întâlnirile pe care le-am avut. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru asistența sa, precum și uh, personalului uh, grupurilor care au făcut o muncă de calitate pentru care le mulțumim. Uh, am fost uh, însoțiți și ajutați pe tot parcursul vizitei noastre în China. Ne-au ajutat să avem o perspectivă diferită asupra lucrurilor. A fost uh, elaborat uh, și publicat un raport în legătură cu ședințele pe care le-am avut. Nu o să intru în detalii, o să fac un rezumat al principalelor teme pe care le-am abordat. Am avut un briefing și experții din uh, delegația Uniunii Europene, reprezentanța din China, ne-au făcut o prezentare generală. Pe de o parte, există uh, un uh, sistem uh, juridic destul de precar. Acesta este ținut în mână de Partidul Comunist și, pe de altă parte, apariția unei clase de mijloc în China și o sensibilitate tot mai mare a populației din China în ceea ce privește drepturile uh, individuale, calitatea de uh, cetățean. Delegația Uniunii Europene din China ne-a uh, prezentat uh, câteva uh, spețe Speța la cast împotriva Crocodile One este un exemplu. mărcile și proprietatea intelectuală. Colegii care sunt experți în aceste uh, teme, deci aceste teme au fost abordate, ne-am uh, uh, întâlnit cu membrii ai Comisiei uh, Jurii din Parlament, Parlamentul chinez și am avut posibilitatea să discutăm aceste subiecte nu exista susținere politică, ceea ce a creat probleme serioase pentru societate din punct de vedere al plății redevențelor. Redevențe care ar trebui plătite celor care au drepturi de proprietate intelectuală. Vă puteți imagina cât de complexă este situația pe un teritoriu atât de mare. Delegația a avut întâlniri comune cu Comisia IMCO. Vreau să subliniez faptul că am ajuns la timp pentru toate întâlnirile. Când a trebuit să ne întâlnim cu IMCO, am fost întotdeauna în întârziere pentru că au sosit în întârziere. Am analizat chestiuni de comerț uh, între Uniunea Europeană și China Camera de Comerț a Uniunii Europene a fost evidențiată lipsa de reciprocitate atunci când este vorba de achizițiile publice și sperăm că negocierile vor fi finalizate cât mai curând uh, cu putință. Scopul acestora este să reîntărească uh, poziția Uniunii Europene în discuțiile cu uh, China în ceea ce privește accesul pe piața achizițiilor publice. Nu se intru în detaliile întâlnirilor. Puteți să obțineți aceste detalii uh, în proiectul de raport pe care l-am transmis. La întâlnirea coordonatorilor am hotărât să elaborăm un raport în legătură cu reforma care are loc în momentul de față uh, în ceea ce privește mărcile comerciale, și uh, toate procedurile care au urmat uh, speței la cort uh, la, la cost crocodile. Mulțumesc, doamna Lichtenberger și apoi doamna Wikström. Doamna Lichtenberger, mulțumesc pentru acest raport, pentru tonul foarte politicos în care v-ați exprimat diferențele între sistemele juridice și mai ales între modul de aplicare a legii au devenit uh, foarte clare. Uh, și am văzut că avem clauze privind coexistența mărcilor și patentelor, dar uh, că acestea sunt aplicate foarte restrictiv. Și o altă poveste este aceea că acolo acest lucru a devenit un principiu director. Uh, și cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru. Deci avem și noi aceste clauze. Și le avem uh, pentru a le utiliza acolo unde există neclarități. Dar acolo e vorba de un principiu. Și întrebarea mea ar fi dacă noi avem dreptate sau uh, um, sistemul comunist, guvernul comunist. Și cred că este cel mai important ca oamenii care vor să facă afaceri în China să primească toate aceste informații în momentul în care merg acolo. Pentru că uh, deja există o istorie lungă de investiții care au dus la dezastre uh, firme europene care au încercat să intre pe piață în China cu mărcile lor care au fost uh, înregistrate în conformitate cu legislația Uh, chineză și apoi a observat că, de fapt, uh, normele de punere în aplicare și coexistența diverselor mărci uh, le-a făcut viața destul de dificilă și, deci, n-au putut să rămână puternice prezente pe piață ca firme europene. Ca să nu mai vorbim despre toate aceste joint ventures care există în număr foarte mare și în momentul de față. Cred că foarte important este să ne gândim că e um, obligația noastră și a camerelor noastre de comerț să le atragă atenția investitorilor care sunt condițiile pe care le vor găsi când merg în China. Să știe că există aceste dispoziții și ele pot fi utilizate. Eu, dacă știu ca întreprindere care este situația, atunci pot să uh, mă gândesc și să văd oare merită să trec prin întregul proces de înregistrare și recunoaștere a unei mărci ehm, dacă știu foarte bine că există și o copie care coexistă eh, ehm, cu mare veselie pe lângă marca mea eh, veritabilă și înregistrată. Deci trebuie să recunoaștem că acolo este o altă lume care are o altă logică în acest domeniu. Și acest lucru trebuie să spunem, să-l comunicăm potențialilor uh, parteneri de afaceri din Europa, astfel încât să nu meargă uh, pe piața chinezească cu foarte multe iluzii. Eu cunosc foarte puține firme europene care au uh, câștigat un proces referitor la mărci în China, dar știu foarte multe care au trebuit să părăsească piața după un anumit timp pentru că uh, copia mărcilor lor uh, a fost legitimată prin uh, legislația chinezească și atunci uh, existența firmelor europene a fost foarte a fost îngreunată pe piață. Și dacă noi în Europa ne năsprim legislații referitoare la protecția mărcilor și așa mai departe, nu putem să ne așteptăm că ca aceste norme să fie aplicate și importurilor sau uh, relațiilor comerciale cu țări cum ar fi China. Trebuie să ne dăm seama că noi, uh, prin legislația noastră, afectăm doar entitățile europene. Dacă vorbim, de exemplu, despre contrafaceri care există pe piață, e bine, acestea nu vor putea fi împiedicate prin înăsprirea legilor din Europa. Aceasta e o iluzie. S-a dovedit că nu uh, că e o iluzie. Deci noi, prin înăsprirea legislației noastre, nu putem să uh, creăm niște principii mai bune în alte țări. Și trebuie să ținem minte acest lucru când discutăm despre modificări Uh, în ceea ce privește protecția mar- mărcilor sau a copyright-ului. Pentru că prin înăsprirea legilor de la noi nu rezolvăm problemele care apar în comerțul cu um, firme non-europene. Deci, pentru mine această experiență este foarte importantă Um, reuniunile au fost foarte bine pregătite și reuniunile, discuțiile cu partenerii au arătat faptul că uh, m-au ajutat să înțeleg foarte bine situația și e foarte important, cred, să ne dăm seama uh, cum stau lucrurile atunci când vrem să îmbunătățim uh, viața cetățenilor și întreprinderilor noștri. Oamenii trebuie să fie bine informați atunci când merg pe piață în Europa și uh, de asemenea uh, și partenerii străini trebuie să știe ce așteaptă când vin în Europa. Deci mulțumesc, a fost o delegație foarte bine organizată și trebuie să spun că uh, au fost făcute foarte multe eforturi uh, reprezentanța de acolo uh, ne-a informat, ne-a pregătit foarte bine toate uh, discuțiile. Și în final vreau să mai amintesc un lucru. Ați vorbit despre această Copyright Society, 60 de persoane pentru întreaga China. Acest model există doar uh, ca o abordare incipientă, foarte rudimentară. Este un model care este străin culturii chineze. Uh, deci, uh, e vorba de niște norme care au fost importante, importate de la OMC și 60 de persoane care să se ocupe de protecția uh, drepturilor de autor în acest stat de 1,3 miliarde de uh, persoane. Nu mi-e foarte clar cum se descurcă 60 de oameni cu toate aceste îndatoriri. Mulțumesc, doamna Wikström. Thank you and Mulțumesc că Eva a prezentat deja detaliile și situația ambiguă atunci când e vorba de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în China. Domnul Baltasar a fost președintele delegației și trebuie să spun că a fost o călătorie fructuoasă și foarte interesantă. Acest lucru arată că noi, în această comisie, putem uh, să funcționăm ca o echipă care funcționează foarte bine. Ne-am completat reciproc. Uh, a fost o delegație uh, interesantă, dar și amuzantă. Ați făcut o treabă foarte bună, cei de la secretariat, stabilind programul Uneori aceste cuvinte frumoase uh, trebuie uh, spuse. Ceea ce am vrut să subliniez este că am uh, promis să venim cu un amendament la legislația privind măcile comerciale. Au luat o hotărâre chinezii la sfârșitul lui august și legea va intra în vigoare în uh, mai 2014. Cei de la Comisia Juridică și Curtea Supremă au uh, așteptat uh, să le spunem care este poziția noastră și dacă putem să îi ajutăm. Așa încât am promis și trebuie să venim cu un text foarte serios. uh, ei vor lua foarte în serios uh, uh, poziția noastră și uh, este o posibilitate pentru noi nu să modificăm uh, legea din uh, China, dar să contribuim sau cel puțin să le arătăm care este contribuția noastră. Așa încât să ne mulțumim reciproc pentru o săptămână foarte plăcută în China. Uh, domnul Gargani. Aș vrea să îl rog pe raportor să clarifice un punct din ceea ce vește sistemul judiciar în 2007 sau 2008. O altă delegație a vizitat China și am făcut parte din această dele, acea delegație. Uh, Uh, am uh, analizat problema contrafacerii și problemele cu sistemul judiciar. La 9 dimineața aveam o întâlnire pentru, cu uh, reprezentanții unei instituții guvernamentale pentru a discuta probleme de contrafacere. Șapte sau opt persoane au venit la întâlnire, fiecare avea un ceas care arăta altă oră, evident ceas, ceasurile respective erau contrafăcute, însă până la urmă am reușit să avem o întâlnire cu un subsecretar sau nu știu funcția exact. Au fost uh, evidențiate diferențele dintre uh, China și Uniunea Europeană sau dintre țări uh, din Uniunea Europeană și uh, China, diferențele între sistemele judiciare și că se aflau pe o cale lungă către un sistem autonom în justiție. Dar asta se întâmplă acum 5 ani. Ne puteți actualiza informațiile în legătură cu aceasta? Desigur, s-au făcut progrese. Delegația Uniunii Europene a participat la consultările pe marginea uh, legii la care s-a referit uh, Cecilia E vorba de mărcile comerciale și uh, contrafacerea, lege care va intra în vigoare în luna mai 2014. Însă, un lucru este certitudinea legii, pentru că au fost adoptate o serie de legi, însă trebuie să ne reamintim că Beijingul este o realitate. Apoi există toate celelalte provincii. Și acolo e cu totul alta mâncare de pește. Aș vrea să uh, știm, să fim asigurați de cât de efectivă este aplicarea legii, de fapt. Deci, e vorba de certitudinea legislației și apoi sistemul judiciar. Uh, o speță parcurge un traiectoriu, o, o traiectorie îndelungată arbitrajul funcționează bine, însă puterea partidului în uh, organismele de arbitraj uh, este foarte mare. Ne-am întâlnit cu câteva societăți de arbitraj uh, care au rezolvat o serie de chestiuni. Acolo lucrează juriști tineri și experți care își cunosc uh, meseria. Dar apoi mai este și problema sistemului judiciar. Nu le-a plăcut când am pus întrebări în legătură cu sistemul judiciar. Și după un număr de întâlniri, mai mulți membri ai Parlamentului s-au dus la Casa Mătăsii, dacă uh, nu mă înșel Uh, sigur uh, că în loc de Ferrari erau mărci de gen Ferrari sau Moncler uh, scris altfel. Și mi s-a spus că acest lucru va dura până când China va prelua în totalitate ideea că și producția lor poate să fie afectată dacă nu este respectată proprietatea intelectuală s-a făcut uh, o referire și la un aspect extrem de serios, și anume că unele firme de avocatură se consultă în legătură cu modul în care poți să te protejezi și cum poți să soliciți uh, protecția mărcii tale, protecția imediată. Unele companii europene și au văzut marca furată pentru că nu au protejat-o suficient. Deci o firmă de avocatură este menită să mm, te ajute într-o fază primară și nu în uh, procesele propriu-zise. Mulțumesc uh, tuturor celor care au participat în această misiune. Cred că experiența noastră uh, s-a îmbogățit în urma acestei vizite și cred că a fost foarte interesant pentru noi să vedem la prima mână realitățile din China. Sigur că uh, ne vom a pleca acum asupra redactării avizului, așa cum a spus Cecilia, și vom face totul să fie cât, un aviz cât mai bun. Sieht das eigentlich nicht vor. Bun, mulțumesc. Acum trebuie să vedem cum uh, procedăm, pentru că regulamentul de procedură nu ne ajută foarte mult. Uh, reprezentanța externă a Parlamentului o decide conferința președinților. Deci propunerea mea ar fi ca doamna Wikström, domnul Baldasare și secretariatul să se întâlnească și eventual să compună o scrisoare pe care să îl prezentăm coordonatorilor, pe care să-l semneze domnul Baldasare în calitatea sa de șef de delegație. Și atunci probabil vom avea cele mai puține uh, șanse să fie probleme tehnice și trimitem scrisoarea uh, în China, sigur nu din partea Parlamentului, ci din partea delegației, care are autorizația conform um, în urma uh, vizitei. Dacă sunteți de acord, cred că ar fi o modalitate creativă de a soluționa potențiale probleme tehnice. Acum, trebuie să amânăm punctul domnului Karim Uh, pentru că dânsul nu este aici, dar va fi astăzi după amiază și începem cu acest punct la ora 15.30. Uh, cred că vom avea suficient timp. Mulțumesc!